jos, de curajos. A fost un eveniment important în istoria Europei și în contextul Premiului Nobel pentru Pace este important să nu uităm de acest eveniment. Tot în legătură cu regulamentul, domnul Silvestris, vă rog. Solo 5 secunde. Da, doar 5 secunde. În numeroasele e-mail pe care ni le-ați uh, trimis ca să fim prezenți la această sesiune fotografică, ne-ați explic că uh, va fi practic expusă în uh, hall unde sunt